Dezbaterea la acest punct de pe ordinea de zi s-a încheiat cu acestea și vă fac acum două comunicări din partea prezidiului. O comunicare are de a face cu faptul că Există o cerere a autorităților germane în ceea ce privește ridicarea imunității domnului Jürgen Kreutzmann, conform articolului 6 din regulamentul de procedură. Această cerere va fi uh, prelucrată de Comisia Juri. Apoi, o a doua comunicare e următoarea. Din